din care venim, indiferent dacă suntem uh, de la Comisie, de la Parlament sau de la Consiliu. Împreună putem să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimate domnule ministru, și asta încheie, acest punct încheie dezbaterea noastră de această după amiază pe tema creșterii. L'ordine del giorno reca o... Pe ordinea de zi avem acum declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind combaterea homofobiei în Europa. Am să dau din nou cuvântul domnului ministru Vaman, deci vă rog. Madam President, Doamnă președinte, stimați deputați, doamnă comisar, precum rasismul și sexismul, homofobia este o pată pe valorile europene. Amenință principiul legalității, subminează spiritul toleranței și diversității și uh, este o povară pentru viața victimelor. Drept urmare, astăzi Consiliul este alături de Parlament în combaterea acestui fenomen. Trebuie să fim vigilenți în mod constant Uh, și să combatem discriminarea. Este vorba de a apăra și de a pune în practică valorile prevăzute în Carta ONU și în drepturi, uh, în instrumente de, uh, referitoare la drepturile omului, în tratate, în Carta Drepturilor Europene și în legislația europeană. Nu este vorba numai de orientare sexuală și de identitate sexuală. Este vorba de libertate, inclusiv dreptul la liberă exprimare, dreptul de a demonstra și dreptul de a se exprima în public. În calitate de legiuitor, Consiliul a luat o serie de măsuri pentru a-i proteja pe cetățenii europeni împotriva discriminării. Directiva Consiliului pentru crearea unui cadru uh, referitor la tratamentul egal în, uh, uh, la locul de muncă este foarte important pentru că interzice discriminarea pe bază de vârstă, sex, religie, dar și orientare sexuală. Deci deja este ilegal pentru un angajator să discrimineze pe cineva pentru că uh, Uh, este pentru că se întâmplă să fie homosexual sau heterosexual. Însă discriminarea nu are loc numai la locul de muncă. Cetățenii europeni se așteaptă să primească tratament egal la școală, când uh, au o, o, programare la un, la un medic sau când vor să-și cumpere o casă. Nimeni nu trebuie să fie discriminat pe baza orientării sexuale. Nimeni nu trebuie să fie hărțuit din acest motiv. Consiliul, la ora actuală, examinează propunerea Comisiei pentru o nouă directivă care ar extinde protecția împotriva discriminării în alte domenii, nu numai în domeniul locului de muncă, inclusiv protecție socială, asistență medicală, acces la bunuri și servicii, inclusiv case. După cum știți foarte bine, însă, negocierile la această propunere, pentru această propunere nu au fost foarte ușoare. Consiliul examinează textul din 2008. toate statele membre trebuie să fie de acord înainte să putem adopta acest act normativ. Munca însă continuă, iar președinția daneză va, preje, va prezenta uh, un raport de progres Consiliului EPSCO în iunie. Este vorba așadar de drepturile omului și de tratament egal, însă acest lucru nu este suficient. Un alt instrument de care dispunem este conștientizarea. Schimbarea atitudinilor este un proces pe termen lung și cu satisfacție mi-amintesc că în urmă uh, cu cinci ani, valorile împărtășite de Consiliu și de Parlament au fost um, puse în aplicare sau exprimat sau manifestat prin uh, anul egalităților egale care a subliniat faptul că toți oamenii au dreptul la tratament egal, indiferent de originea lor etnică, vârstă, um, orientare sexuală și așa mai departe. Dragi colegi, trebuie să continuăm această muncă. Agenția pentru Drepturile Fundamentale uh, ne ajută să înțelegem mai bine ce se întâmplă în uh, cazurile de discriminare. Parlamentul European uh, urmărește toate aceste procese de asemenea. Numai dacă aruncăm un ochi pe uh, ziarele uh, actuale vedem că există incidente homofobe în Europa și dincolo de granițele acesteia. Parlamentul European joacă un rol esențial în protejarea și în apărarea minorităților sexuale care nu sunt uh, suficient protejate de politicieni și de lege. trebuie să continuăm procesul protecției drepturilor um, comunității LGBT. Aceasta este responsabilitatea pe care și-o împart Parlamentul, um, Comisia și statele membre. Este o responsabilitate comună în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Are acum cuvântul doamna comisar Reding, vă rog. Doamnă președinte, săptămâna trecută pe 17 am sărbătorit Ziua Internațională contra Homofobiei și Transfobiei. Am făcut o declarație cu această ocazie în numele Comisiei și aș vrea să reiau aici, în fața reprezentanților aleși ai cetățenilor europeni, afirmația că homofobia și transfobia sunt încălcări de neacceptat ale demnității umane, sunt absolut incompatibile cu valorile esențiale ale Uniunii Europene. De aceea, Comisia s-a angajat la combaterea acestor fenomene cu toate forțele de care dispune. Ca vicepreședinte responsabil cu drepturile fundamentale și nediscriminare, sarcina mea este să mă asigur că principiul tratamentului egal rămâne în picioare peste tot și pentru toată lumea. Lesbiene, gay, transexual din întreaga lume, din Uniunea Europeană, continuă să fie victimele excluderii, discursului urii, crimelor motivate de ură, ale discriminării și lipsei de toleranță. Știm cu toții acest lucru și de asemenea știm că textele noastre fundamentale, cum ar fi Carta Drepturilor Fundamentale, interzice orice discriminare pe aceste motive. Și așa cum am explicat în raportul anual adoptat cu privire la aplicarea cartei, acest principiu trebuie să fie respectat în toate acțiunile UE de toate statele membre când pun în aplicare legislația europeană. Discriminarea pe baza orientării sexuale este de asemenea interzisă în directivele noastre. De exemplu, în directiva privind angajarea. Comisia a făcut o propunere legislativă pentru a extinde această interdicție la accesul de bunuri și servicii, protecție socială și educație. Și sunt de acord cu președinția că, din păcate, acest text se află acum Uh, într-un blocaj la Consiliu. Aștept uh, raportul pe care îl va prezenta președinția pentru a vedea cum pot continua lucrurile cu un text care are nevoie, din păcate, de unanimitate în Consiliu. De asta este blocat acolo. Dar este clar că, deocamdată, există o mare majoritate a statelor membre care sprijină acest text. Nu doar că există legi ci și Curtea de Justiție a confirmat de mai multe ori în jurisprudența sa că directiva privind egalitatea de gen la angajare și accesul de bunuri și servicii interzice discriminarea pe bază de uh, gen și realocarea de gen. Prin urmare, din punct de vedere al temeiului juridic, lucrurile stau foarte clar și nu există nicio îndoială care este baza juridică a Europei în acest sens. În plus, sigur, trebuie să rămânem vigilenți și Comisia Europeană face acest lucru, urmărește îndeaproape fiecare petiție și întrebare parlamentară care trage un semnal de alarmă cu privire la uh, discriminări de acest gen, oricând uh, au legătură cu subiecte care țin de competențele europene. Crimele motivate de ură împotriva persoanelor LGBT continuă să se întâmple, cum am văzut uh, cu crima împotriva cetățeanului belgian. De aceea, Comisia a cerut Agenției pentru Drepturile Fundamentale să efectueze un studiu pe crimele motivate de ură și discriminarea împotriva acestor persoane în toate statele membre și în Croația, pentru că trebuie să avem dovezi care să fie, se refere nu doar la situații care deja s-au produs, ci și o imagine de ansamblu a unde s-au produs acestea pentru a înțelege mai clar tendințele în acest domeniu. În paralel, Comisia își continuă acțiunile de conștientizare la nivel european pentru a combate discriminarea și pentru a promova egalitatea și diversitatea. Știți foarte bine că sprijinim organizațiile societății civile și autoritățile naționale în combaterea discriminării motivate de orientare sexuală și identitate de gen. În Europa, facem aceste lucruri, dar și în afara Europei. Serviciul European de Acțiune Externă cunoaște dificultățile cu care se confruntă comunitatea LGBT în state terțe, Rusia, Ucraina, Moldova, ca să numesc doar câteva, unde există discriminare și violență împotriva acestor persoane, dar și uh, infracționalizarea lor UE condamnă, a condamnat în mod repetat acest gen de situații și a cerut autorităților din acele țări să respecte obligațiile care decurg din legislația internațională, inclusiv principiul legalității și demnității. Vreau să vă reamintesc că în altul reprezentant, Cathy Ashton, a condamnat homofobia în declarația sa de pe 17 mai și a cerut guvernelor să aplice drepturile omului în mod egal, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen a persoanei în cauză. Și de fiecare dată când vizitează țări din afara Uniunii Europene, uh, discută despre acest principiu și subliniază importanța lui într-un mod foarte ferm. În calitate de comisar european pentru justiție, doamnelor și domnilor, voi continua în Europa să fac tot ce îmi stă în putere pentru a susține drepturile fundamentale pe care s-a construit Uniunea Europeană. Nu doar în Ziua Internațională de Combatere a Homofobiei, ci în fiecare zi a anului, pentru că homofobia nu își are locul în Europa. Mulțumim, domnule comisar Reding. Acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu domnul Busutil din partea PP, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei, stimate domnule ministru, dragi colegi. Nu există niciun dubiu că grupul PPE condamnă homofobia și noi considerăm că homofobia trebuie să fie combătută. Am uh, explicat acest lucru foarte consecvent și foarte clar și folosim ocazia aceasta de a repeta același lucru în această săptămână. În Europa nu există loc pentru discriminare de niciun fel și aceasta se aplică și la homofobie. Nu există niciun compromis în acest context. Mai devreme astăzi, toate grupurile politice din plenară s-au așezat la o masă pentru a proiecta o rezoluție comună care să poată explica cu o singură voce cât de puternic suntem împotriva homofobiei. Aceasta este o temă necontroversată. PPE-ul dorește însă să continue, să concentreze această dezbatere pe uh, esență, pe homofobie și combaterea ei, pentru că altfel nu vom putea să găsim o bază comună. PPE-ul ar dori să sublinieze următoarele două puncte. În primul rând, trebuie să uh, ne amintim uh, care sunt limitele competențelor noastre, adică ceea ce putem face și ceea ce nu putem face. Și trebuie să respectăm principiul subsidiarității, care este un principiu esențial al Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că chestiuni care sunt în competența guvernelor naționale ar trebui să fie lăsate la nivel național. În al doilea rând, trebuie să evităm condamnarea unor țări în parte, mai ales în cazuri în care nu guvernul uh, unui stat membru este cel care este responsabil de o inițiativă anume sau de un incident. Homofobia, doamnă președinte, nu este un lucru acceptabil și trebuie să ne asigurăm că ea poate fi eradicată în Europa și în afara Europei. Dar pentru a putea face acest lucru într-o manieră eficientă, trebuie să fim credibili și trebuie să facem uh, evaluări uh, neutre mai degrabă decât emoționale și trebuie să ne respectăm limita mandatului nostru. Și mai mult decât orice trebuie să vorbim cu o singură voce. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele grupului socialiștilor și democraților, domnul Cashman, două minute și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut uh, comentariile domnului Busutil Sper că vom putea cu toții uh, vota pentru denunțarea homofobiei, pentru că aceasta distruge vieți, distruge viețile celor care o practică și cei care sunt supuși la acest uh, fenomen. Crimele uh, bazate pe ură, uh, pe homofobie, uh, lasă cicatrici în întreaga Europa. Uh, moartea celui tânăr la Bruxelles, Um, pentru simplul fapt că era homosexual. Uh, cazuri în Moldova, în Rusia, sunt un pas înapoi, nu sunt un pas înainte pentru a celebra diversitatea și oamenii. Dar pentru a avea protecția statelor și instituțiilor cei care spun că pentru a te bucura de protecția statelor trebuie să te conformezi unui stereotip, nu este, este ceva absurd. Uh, doi gemeni uh, care sunt la fel, arată la fel. Unul spune că este homosexual, celălalt că este heterosexual și pentru simplul motiv că uh, copilul care a fost iubit și protejat de către stat și de către instituții dintr-o dată nu mai primește niciun fel de sprijin din partea statului chiar și uh, educația, care îi spune că este în regulă să fie așa cum uh, ești într-adevăr și că alți oameni din istorie au făcut asta și că există oameni în Parlament și în Parlamentul European care fac asta, care uh, se pot exprima și oameni în întreaga lume care se pot exprima. Dar nu, uh, sufocăm aceste persoane și le împiedicăm să devină individul unic uh, care, așa cum s-au uh, născut și care merită să iubească și să fie iubit. Și sunt de acord cu, dom- cu dumneavoastră, domnule Busutil, că trebuie să respectăm limitele competenței noastre și nu cred că trebuie să modificăm ceea ce am, um, am asupra ceea ce am căzut deja de acord. Însă nu trebuie să ne limităm aspirațiile și ambițiile. Și cred că dacă nu numim aceste țări, le uh, le oferim o acoperire a, anonimit, a anonimității și oferim oportunități și altor țări să discrimineze împotriva uh, unor uh, anumite categorii de oameni. Doamnă președinte, văd cel puțin o persoană din acest parlament care a uh, fost supus homofobiei și eu în calitate de uh, homosexual exprimat am fost uh, victima acestui fenomen. Însă eu uh, am avut parte de o familie, de o educație, de o țară care m-a sprijinit să devin uh, cine sunt și care m-a, m-a sprijinit să fiu mândru de acest fapt. Iar această oportunitate trebuie să fie oferită fiecărui individ din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Grație pe... Mulțumim! Din partea grupului ALDE, doamna Indveld, două minute. Yes, uh, thank you, Chair. Um, Mulțumesc, doamnă președintă. Subiectul anterior a fost uh, criza din zona euro și mecanismul de stabilitate, fondul de răscumpărare și mă întrebam dacă n-ar trebui să oferim o reducere de impozit persoanelor LGBT, fiindcă sunt 50% din populația europeană. Contribuie la economie, la fondul de răscumpărare a, pentru țările din zona euro și totuși nu au aceleași drepturi ca alți cetățeni europeni. Nu se bucură de aceeași protecție și aceleași servicii de la guvernele lor și poate n-ar trebui să le cerem să plătească aceleași impozite. Sigur, e o întrebare ironică, dragi colegi, fiindcă asta nu e o soluție. Soluția este să începem ca Uniunea Europeană și state membre să acordăm aceeași protecție și aceleași drepturi tuturor cetățenilor cetățenilor europeni. E momentul ca Uniunea Europeană să își țină promisiunile și mă bucur și sunt membră să fiu, mândră să fiu membra Parlamentului care este promotorul drepturilor LGBT și salut prima rezoluție dedicată homofobiei, combaterii homofobiei. Domnule Buzutil, apreciez uh, colaborarea grupului PPE, fiindcă sprijinul transpartinic pentru această rezoluție transmite un semnal guvernelor uh, țărilor noastre și guvernelor din țările menționate, Rusia, Moldova. Există multe țări uh, care discriminează persoanele LGBT. Și cred că un ultim aspect are legătură cu discursurile urii ale liderilor de opinie, liderilor politici religioși, care nu sunt uh, benigne, ci contribuie la un climat de ură, violență și de asemenea vreau să-i spun domnului Busutil că discriminarea nu este uh, mai puțin rea decât homofobia, fiindcă dacă tolerăm discriminarea și tratamentul inegal, transmitem semnalul că unii sunt mai puțin egali decât noi și asta justifică homofobia. Dragi colegi, vă rog pe toți să sprijiniți cu tot sufletul rezoluția mâine. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului Verzilor, doamna Luna Cec, un minut jumate. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Acum nici măcar o săptămână am sărbătorit Ziua Internațională împotriva homofobiei pe care am sărbătorit-o și în Parlamentul European cu un mesaj video și foarte mulți dintre dumneavoastră, doamna Reding și alții, au uh, spus tinerilor din Europa că lucrurile se îmbunătățesc. Și eu, ca femeie lesbiană care am trăit și vremuri în care lucrurile nu erau cel puțin într-o parte a continentului acesta atât de facile cum sunt acum în acest context, știu cum este să trăiești o viață plină de frică, o viață în care ți-e frică să dai mâna cu partenera ta sau să-i spui la revedere și să o săruți la sfârșit, uh, la, la gară, de exemplu. Homofobia trebuie combătută și se vorbește de o frică rațională față de persoanele care sunt uh, homosexuale similare cu rasismul, xenofobia, sexismul și alte tipuri de discriminare și trebuie să condamnăm aceste atitudini pentru ca oamenilor să nu le mai fie frică să-și trăiască viața așa cum își doresc pentru ca să aibă o viață fericită, viața amoroasă fericită. Dar așa cum lucrurile s-au îmbunătățit în multe părți ale acestui continent, există în continuare motive de îngrijorare serioasă în anumite țări cum Ucraina, Moldova și Rusia câteodată persoane din guvern sau din alte părți încearcă să implementeze legi care să interzică orice formă de discuție publică despre, homo, despre homosexualitate. Vizibilitatea și de aceea discursurile publice sunt extrem de importante pentru persoanele care sunt um, homosexuale și care doresc să-și arate, arate acest lucru și vor să fie mândre de ceea ce sunt. Este, deci, uh, dreptul nostru și datoria noastră, Uniunea Europeană, să facem strategii, să spunem că susținem combaterea homofobiei și să facem strategii pentru ca să garantăm drepturi egale pentru lesbiene și pentru homosexuali. Astfel garantăm că pe acest continent se condamnă homofobia și nimeni dintre noi nu trebuie să susțină așa ceva. Mulțumesc! Per il gruppo Mulțumesc și acum în numele ECR are cuvântul domnul Kirkop, un minut. Uh, uh Doamnă președinte, doamnă comisar, după cum spunea George Weinberg, rădăcinile homofobiei sunt teama, teama și din nou teama. Oamenii încep să se teamă de securitatea lor economică și este important uh, ca în acest context să nu permitem ca sentimentul de teamă să crească. Nu putem să dăm înapoi în eforturile noastre pentru a crea o societate mai tolerantă. Cu toții avem o viziune diferită asupra uh, ceea ce poate face Uniunea Europeană în acest uh, sens. Uh, eu cred că Uniunea Europeană are uh, competențe limitate, însă există țări care au făcut progrese mult mai mari, care au făcut progrese mari chiar dacă au început după alte uh, țări. Însă trebuie spus astăzi că este o valoare fundamentală a continentului nostru faptul că orice persoană merită uh, drepturi și tratament egal uh, indiferent de orientarea sexuală și nu putem accepta, eu nu pot accepta nimic mai puțin. Domnule Kirkup, acceptați o întrebare cu cartonașul albastru? Thank you. Uh, Mr. Kirkhope. Vă mulțumesc. Domnule Kirkup. ați fi de acord să-mi vă alăturați mie pentru a solicita introducerea uh, și aprobarea uh, căsătoriilor homosexuale? Răspunsul meu este că uh, guvernul de coaliție, și mă bucur să pot spune asta, va folosi relațiile cu alte țări pentru a sprijini uh, recunoașterea uh, drepturilor homosexualilor și uh, în alte țări și se consultă la ora actuală pentru a vedea cum poate fi introdusă o căsătorie civilă. Vă mulțumesc, domnul De Jong, un minut și jumătate afgelopen zaterdag nam ik in Amsterdam deel. Doamnă președinte, sâmbătă trecută la Amsterdam am participat la o dezbatere cu jurnaliști și politicieni din Germania și acolo s-a discutat despre faptul că există familii uh, homosexuale și heterosexuale. Există homofobie în țările din Europa, deci știm asta. Multe țări sunt acum pe punctul de a avea o abordare pozitivă uh, a acestei uh, situații, au o abordare proactivă. LGBT au nevoie de modele bune, astfel încât oamenii să aibă curajul să recunoască. Știm că Piciul din Idaho va îmbunătăți lucrurile pentru toți, sperăm, dar lucrurile se și înrăutățesc în alte părți și e responsabilitatea noastră a tuturor să îi sprijinim pe cei care uh, doresc acest lucru. Trebuie să spunem guvernelor care sprijină homofobia cum stau lucrurile acest gen de guverne pot fi abordate, doamnă Reding, dacă vorbim într-un singur glas în Europa. Sunt dezamăgit de răspunsul pe care ați dat la întrebarea mea în scris uh, și anume că nu veți cere recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex. Poate ne puteți da un răspuns mai pozitiv astăzi. Asta ar fi de folos. Mulțumesc. Acum ceilalți vorbitori. Începem cu doamna Strifler, două minute. La președinte... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Evoluțiile recente în anumite țări europene în ceea ce privește restricțiile la libertatea de exprimare și de asociere care se bazează pe ideile false despre homosexualitate sunt foarte îngrijorătoare. Homofobia se manifestă în statele membre și în țările terțe în diferite forme, cum ar fi discursuri publice foarte agresive și merge până la crime s-au uh, adoptat anumite legi împotriva propagandei homosexuale. Instituția noastră nu poate să rămână indiferentă față de astfel de practici. Trebuie să cerem autoritățile competente din aceste țări, Rusia, Ucraina, Moldova, Lituania, Letonia, și Ungaria să garanteze dreptul și respectarea principiului de non-discriminare și să-și reconsidere aceste legi în ceea ce privește drepturile internaționale și tratatele la care sunt semnatare. Consiliul și uh, alte instituții ar trebui să ia notă de aceste evoluții și ar trebui să încerce să le remedieze în cadrul dialogurilor bilaterale și în cadrul politicii europene de vecinătate. Este regretabil că în Uniunea Europeană chiar Drepturile fundamentale ale persoanelor LGBT nu sunt în continuare respectate cum trebuie. Nu putem decât să condamnăm ferm orice formă de discriminare sau incitare la ură sau la violență pe baza discriminării sexuale. În plus, copiii homosexuali trebuie să aibă acces la o informație pozitivă și uh, care le asigură, le dă un sentiment de siguranță în ceea ce privește sexualitatea lor. Este altfel, aceștia își vor procura informația pe uh, cale ilegală. Toate aceste evoluții sunt negative pentru Uniunea Europeană și trebuie să le combatem. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul uh, domnul Ghiom, domnul Ghiom, două minute. Doamna președinte, dragi colegi, Sărbătorăm acum câteva zile a, al șaptelea an a luptei împotriva homofobiei. Chiar dacă putem să ne bucurăm de faptul că hom, um, homofobia este acum condamnată, trebuie să continuăm să luptăm împotriva violenței și discriminărilor împotriva LGBT. În prea multe țări din lume, guvernele naționale sau regionale au legi care penalizează ceea ce ei numesc propagandă pentru homosexualitate. Faptul că oamenii sunt homosexuali sau se exprimă în mod diferit, în multe țări poate să reprezintă o amenințare. Asta justifică uh, atenția care trebuie dată acestor situații pentru a deschide persoanelor în cauză accesul la protecție internațională. Intrarea în legalitate încă mai are multă cale de parcurs și în cazul țărilor noastre și trebuie să ne asigurăm că această stigmatizare este de neacceptat. Există un număr mare de uh, cazuri de sinucidere în rândul persoanelor uh, tinere LGBT și ăsta este un semnal de alarmă. Există trei axe care trebuie a fi avute în vedere. Educația pentru respect prin uh, programe școlare împotriva prejudecăților, uh, de la cea mai tânără vârstă. Apoi, eh, dreptul la căsătorie pentru cuplurile homosexuale și mă bucur că noua putere din Franța s-a angajat în această direcție. Și apoi, sancționarea acțiunilor homofobe și transfobe alături de cele rasiale. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Latford un, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. M-am bucurat că Ilge a, a uh, spus că Regatul Unit este cea mai bună țară din Europa pentru respectarea drepturilor uh, comunității LGBT. Nu putem să ne um, um, asumăm toate, uh, toți laurii, însă sunt de acord că există o limitare a competențelor, însă există o dimensiune europeană când un cuplu homosexual căsătorit se mută în altă țară și își pierde toate drepturile, inclusiv drepturile parentale. Din păcate, multe persoane LGBT în Europa și chiar în Uniunea Europeană se confruntă cu homofobie. Uh, care merge până la brutalitate și crime. Eu sprijin uh, și mă uh, salut uh, spri, uh, sprijinul uh, exprimat de Simon Busutil în numele PP. Nu de mult aveam și noi o lege împotriva promovării uh, homosexualității, cunoscută ca secțiunea 28. Însă, iată, lucrurile s-au schimbat, progresul este posibil. Grazie, la parola all'onorevole Posselt. Mulțumesc, domnul Posel, care acum cuvântul două minute. Stimate domnule președinte, în primul rând aș dori să-i mulțumesc, să-i spun doamnei Lutford că grupul nostru decide abia în această seară dacă rezoluția respectivă va fi susținută. Și ascultând dezbaterea de astăzi, eu sunt mai degrabă spre un nu înclin spre nu, și anume pentru că eu sunt în primul rând un uh, oponent clar și strict al homofobiei și un luptător pentru drepturile omului. Nu există drepturi LGBT, aceasta mi se pare ideologie, prostii, nu există decât drepturile omului. Și drepturile omului sunt și drepturile homosexualilor și trebuie să ne luptăm pentru ca ei să nu fie discriminați. Pentru aceasta există un paragraf antidiscriminatoriu în tratatul nostru, există legislația antidiscriminare pentru aceasta și Carta pentru Drepturilor Fundamentale. Și acolo unde nu se respectă aceste drepturi, dar mai întâi trebuie să găsim aceste cazuri în Uniunea Europeană, acolo este necesar, din punct de vedere juridic, să intervenim, ceea ce trebuie făcut într-adevăr. Dar nu vorbim despre asta. Vorbim întotdeauna despre așa numita uh, căsătorie între homosexuali. Putem să fim pentru, putem să fim împotrivă, dar aceasta nu are nimic de a face cu drepturile omului și nu are nimic de a face cu Carta Drepturilor Fundamentale. În Carta Drepturilor Fundamentale scrie explicit că fiecare stat poate să decidă liber cum definește căsătoria și familia. Aceasta este, acesta este textul care a fost înscris în Cartea Drepturilor Fundamentale pentru ca în țări cum ar fi Ungaria, Germania sau Finlanda să poată să spună că căsătoria este o instituție între femeie și bărbat. Acesta este un drept garantat din Cartea Drepturilor Fundamentale. Nu putem acum să le aruncăm totul în aceeași oală cu homofobia, putem critica politic unele aspecte, dar nu putem să aruncăm totul în aceeași oală și să punem uh, un semn de egalitate între ceea ce face domnul Putin și aceste lucruri, ceea ce vine se, mi se pare de condamnat. Luna trecută la Strasbourg am atras atenția împotriva folosirii abuzului ideologic al drepturilor omului. Acestea nu pot fi, sunt prea prețioase, nu pot fi aruncate în aceeași oală cu propaganda politică. Deci, de aceea, sunt uh, destul de îngrozit de anumite uh, remarci care s-au făcut aici. Sunt împotriva încălcării drepturilor omului, sunt pen, împotriva homofobiei, dar sunt și împotriva ideologiei propaga- și propagandei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul, uh, doamna Gönț are cuvântul un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și în acest domeniu mai avem mult de făcut. Pentru că nu avem o dis directivă împotriva discriminării în toate domeniile. Nu este asigur... asigurat pentru partenerii de același sex uh, să, uh, ca ei să poată fi mobili, să poată circula în toate statele membre pentru că își pot pierde drepturile în anumite state. Însă Aș dori să mă refer la uh, să mă concentrez asupra uh, discriminării, pentru că avem nevoie de un mediu care să se bazeze pe respect uh, față de ceilalți. Avem mult de lucru în întreaga Europa. Politica, mass media, educația joacă un rol foarte important aici. Ungaria ar putea să fie mândră de faptul că are o lege antidiscriminare care ar putea fi exemplară. Însă, pentru a doua oară, poliția a încercat să interzică um, Budapest Pride. Autoritățile locale din Budapesta fac tot ce pot pentru ca astfel de demonstrații uh, să nu aibă loc, iar uh, guvernul uh, hrănește acest tip de comportament pe care nu dorim să-l vedem în, în Europa. Comisia are așadar treabă de făcut, trebuie să se asigure că directivele sunt aplicate. Avem nevoie de Europa fără discriminare iar Consiliul ar trebui să sprijine directiva orizontală împotriva discriminării, iar statele membre ar trebui să facă tot ce pot pentru toleranță, prin educație și prin dialog. Vă mulțumesc! Grație, la parola... Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Iaconțari, un minut. Un moment, vă rog, spune doamna președintă. Doamna Gonț, acceptați un cartonaș albastru, vă rog. Domnul Posselt. Mulțumesc, vreau să o întreb pe doamna Gânț dacă știe că guvernul Fidesz în Ungaria combate lobby-ul de extremă dreaptă cu legi, în timp ce opoziția socialistă, după cum am citit acum, în Parlament dorește să colaboreze cu Iobicul. E adevărat același lucru, acest lucru? Vreau să știu care e părerea noastră despre acest lucru. Mulțumesc. Nagyon rövid lehet a válaszom. Nem. Da, răspunsul meu e foarte scurt. Nu, nu, această colaborare nu are loc în Parlamentul European și anume din motivul următor, pentru că poziția Iobic uh, nu este acceptabil pentru grupul socialist, nu numai în această chestiune, ci și în altele. Eu uh, văd că guvernul Fides este cel care se orientează mai degrabă către extremă și care politicienii de la Fides sunt cei care vor să împiedice organizarea Gay Pride-ului, iar poliția a avut uh, de interzis această Gay Pride sub guvernul Fides. Din păcate mai aveam ce să vă spun, dar nu mai am timp. Prego, onorevole Ia. Mulțumesc, doamna Iaconțari, acum un minut. Doamnă președintă, ministrul Vaman pe bună dreptate a spus că homofobia este o pată în peisajul european. Și apreciez și abordarea proactivă a comisarei Reding în ceea ce privește această chestiune. Reputația UE este una foarte bună la nivel mondial, fiindcă stabilim niște reguli stricte în ceea ce privește ordinea de drept. Trebuie să ne asigurăm că legislația noastră este corespunzătoare, deci, și că nu include măsuri discriminatorii, nici măsuri ascunse. Nu trebuie să existe niciun fel de stigmatizare. În special, tinerii consideră acest lucru ca fiind esențial Președintele Obama, de asemenea, trebuie să fie lăudat, la fel și ministrul Vamen și comisara Reding pentru măsurile sale, măsurile președintelui Obama în ceea ce privește căsătoriile între persoane homosexuale. Mulțumesc, doamna Head, un minut. Vă mulțumesc. Drepturile comunității LGBT sunt mult mai importante de discutat în Parlamentul European decât cotele de lapte, având în vedere, spun asta având în vedere uh, comentariile doamnei Luling de ieri. Și da, domnule Busutil, uh, trebuie să uh, rămânem în contact, să discutăm acest subiect, pentru că în fiecare zi persoane suferă de pe urma acestui fenomen, sunt chiar ucise din această cauză. Și este trist că suntem în 2012 și nu avem suficiente progrese în acest sens. Avem o directivă împotriva discriminării care uh, stă foarte bine uh, și adună praf într-un uh, sertar al Comisiei. Există țări în care se sp- Constituția spune că um, căsătoria este o uniune într-un bărbat și o, o femeie. Uh, Uh, există țări în care există legi împotriva promovării homose uh, homosex uh, homosexualității. Se uh, folosește un cuvânt cheie, familia. Libera circulație este pentru toată lumea, dar nu chiar. Um, dar cop, uh, um, pilonul esențial al cooperării trebuie să fie drepturile uh, omului. Doamna Thompson. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană a luptat întotdeauna pentru mai multe democrație, mai multe drepturi ale omului. Iată de ce mâine trebuie să acceptăm această rezoluție, să o adoptăm împotriva homofobiei. Persoanele lesbiene și homosexuale nu pot fi discriminate în baza orientărilor sexuale. Din păcate, însă, este în continuare o realitate. Persoanele acestea sunt uh, umilite din cauza orientărilor sexuale peste tot în Europa. În calitate de politician și european, uh, trebuie să spun că trebuie pus un capăt acestor practici. Uh, homosexualii trebuie să fie tratați altfel. Trebuie să luptăm împotriva discriminării, pentru că numai atunci putem să ne așteptăm ca aceste drepturi să se răspundească în general în societate. În Danemarca avem o lege care va fi adoptată în vară, în, prin care homosexualii se pot uh, căsători și la biserică. Acesta este un pas înainte. Uniunea Europeană trebuie să fie cât se poate de progresistă în uh, lupta pentru valorile pe care le dorim uh, ca bază a colaborării și conviețuirii noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum, domnul Derden, un minut. Mulțumesc, Mulțumesc, doamnă președintă. Așa cum a menționat doamna comisar, Belgia este consternată de moartea acestui tânăr pe 22 aprilie din cauza orientării sale sexuale. Asta ilustrează în mod tragic la ce poate duce homofobia. Este un exemplu care arată că dacă homofobia este subestimată, ea rămâne totuși reală. Și realitatea tristă a, a acestor acțiuni nu este una izolată în Belgia. În majoritatea statelor membre, persoanele LGBT sunt victime ale agresiunii fizice avem un plan sau dorim să avem un plan de acțiune împotriva homofobiei pentru a combate acțiunile împotriva persoanelor LGBT. Există libertatea individuală și respectarea principiului toleranței și nediscriminării și, ca și Belgia, Uniunea Europeană trebuie să lupte pentru un plan european de combatere a homofobiei. În acest sens, trebuie să fie adoptată directiva antidiscriminare uh, pe plan orizontal, așa cum am și spus în raportul meu. Mulțumesc! Mulțumim! Acum vorbatorii care au solicitat uh, să intervină în intervențiile spontane și începem cu uh, doamna Sinclair, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de persoană care s-a exprimat a fi homosexuală, um, sunt de acord cu tot ceea ce a spus în acest for, cu excepția celor spuse de domnul Posselt. Îngrijorarea mea este însă că, uh, în ciuda ceea, a tot ceea ce s-a spus, uh, nu prea se pune în, în practică ceea ce, uh, ce se spune. Eu am fost victima două atacuri homofobe de când sunt în acest parlament și Parlamentul nu a făcut nimic pentru a sancționa asta. Din fericire, după cum spunea și doamna Latford, Uh, eu, din fericire, eu vin dintr-o țară în care uh, este, pute, poți fi fericit uh, în calitate de membru al acestei um, comunități. De asemenea, Ucraina, de exemplu, este o țară care are un dosar mult mai slab în acest domeniu. Iar mulți dintre dumneavoastră vor merge în Ucraina uh, pentru uh, campionatul de fotbal. Dar astăzi uh, Ministerul de Externe a emis o avertizare uh, împotri pentru uh, persoanele homosexuale de călătorie în Ucraina. Vă mulțumesc. Domnul Morganti. Mulțumesc, domnule președinte Combaterea discriminării și condamnarea oricărei violențe, iată niște atitudini corecte, dar nu trebuie să uităm că elementul central este familia. Familia, comunitatea, comuniunea între un bărbat și o femeie care conduce la nașterea unui copil, lucru care nu este posibil uh, atunci când este vorba despre două persoane de același sex. Două persoane cu același sex pot să conviețuiască, pot să fie recunoscute, dar nu putem vorbi despre căsătorie și cu atât mai puțin despre adoptarea unui copil, adopția unui copil. Toate celelalte discuții, dincolo de procreere, sunt niște simple discuții sterile care ajung până la niște uh, idei absurde, cum ar fi ideea mm, uh, taților celibatari. Este vorba despre o simplă respectare naturală a lucrurilor. Doamna Benova. Pan minister, pani comisar Caval, mă potești. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule Ministru, domn comisar, uh, m-am bucurat să pot asculta aceste opinii, nu să mă refer la țările din afara Uniunii Europene, pentru că avem probleme de homofobie în Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, un membru al uh, Parlamentului Slovac, uh, într-un discurs, a spus că homosexualii sunt bolnavi, care ar trebui să fie închiși undeva, să fie tratați și vindecați. Uh, deci nu ar trebui să pretindem că homofobia e un fenomen care afectează doar exteriorul Uniunii Europene. Nu. Se află și la noi acest fenomen și mă surprind întotdeauna astfel de declarații um, pentru că nu înțeleg care e problema, de fapt. Uh, întotdeauna când uh, um, mă întâlnesc cu oameni, mă interesează opiniile lor, mă interesează ceea ce fac, nu mă interesează viața lor sexuală. Um, uh, comunitatea uh, homosexualilor, lesbienelor și a persoanelor de altă orientare sexuală este expusă discriminării. Um, Poate că dacă statele membre însele nu sunt în stare să își uh, modifice legislația pentru a lua în considerare drepturile acestei comunități, poate ar trebui o inițiativă la nivel european. Președinta, mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Prendergast. Mulțumesc, doamnă președinte. An după an stăm aici și condamnăm actele homofobice efectuate de indivizi și nici uh, nu ne uităm atât de mult la situația din UE și din statele vecine. Recent, uh, într-un clip uh, promovat de o asociație pro-LGBT, am prezentat poziția Parlamentului și am discutat și cu reprezentanții ai Comisiei și ai Consiliului. Am, promit, am promis acestor asociații că vom ameliora situația LGBT și am uh, constatat că directiva propusă referitoare la aplicarea tratamentului egal între persoane, indiferent de religie, vârstă, uh, handicapuri, uh, este blocată în Consiliu. Aceste chestiuni țin de subsidiaritate. Cu siguranță, problema recunoașterii reciproce trebuie să ducă la o consolidare a legislației noastre. Mulțumesc! Grazie, onorevole Cornel. Mulțumesc, doamna Cornelison. Thank you, Chair. Mulțumesc. Duminică am uh, mers în Ucraina, unde am sperat să particip la primul uh, gay parade organizat acolo. Din păcate, această manifestare a fost um, anulată din cauza amenințărilor extremiste. Poliția s-a temut că nu va fi capabilă să-i protejeze pe manifestanți sau poate nu a avut intenția să facă asta. Și există și un proiect de lege în Ucraina care va face viața și mai dificilă pentru homosexuali și lesbiene. Este vorba despre o țară care este legată de Uniunea Europeană, care își dorește aderare la Uniunea Europeană, care își dorește un uh, regim de facilitare a vizelor, își dorește um, un acord de liber schimb și trebuie să spunem foarte clar că libertatea de circulație și libertatea comercială se aplică numai dacă se respectă drepturile fundamentale. Mulțumesc. Domnul Miranda. Gracias, presidenta. Señora comisaria, es muy interesante la... Doamna Miranda, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Ah, e interesantă această propunere de extindere a directivei împotriva discriminării. Cred că este foarte important să facem eforturi în, acest, în această direcție și mă bucur uh, să pot face parte din uh, intergrupul uh, LGBT și unul dintre parlamentarii care luptă împotriva homofobiei. Um, ura, umilierea, uh, umilirea, um, discriminarea, utilizarea de violență verbală sau fizică, um, hărțuirea la locul de muncă, toate aceste probleme ar trebui să fie combătute prin deschidere, dialog, toleranță, respect și tratamente egal odată la două zile uh, cineva este asasinat uh, pe uh, Mapamond din motive legate de homofobie și um, există cam 17 țări care îi condamnă pe homosexuali la moarte. Deci trebuie să intensificăm eforturile pentru a combate discriminarea împotriva Uh, comunității LGBT și pentru a le oferi tot sprijinul nostru. Președinte, mulțumesc, care acum cuvântul doamna comisar Reding. Madam President. Doamnă președinte, cred că vorbitorii s-au exprimat aproape în unanimitate. Homofobia nu are ce căuta în Europa, nici în formă deschisă, nici în formă ascunsă, în niciun stat membru și nici în statele membre recent uh, intrate în familia europeană și împotriva niciunui cetățean, oriunde s-ar afla. În Uniunea Europeană și în statele din afara Uniunii Europene care doresc să aibă relații cu noi. Am arătat clar în discursul meu și am citat-o și pe doamna Ashton, care în mod regulat ia cuvântul în legătură cu elemente concrete din statele respective. Doamnă președinte, sunt de acord cu tot ce s-a spus, de aceea nu voi mai repeta uh, cele spuse, însă a fost o întrebare la care eu am mai răspuns acum ceva timp în scris, însă cred că este important să răspund și în această aulă pentru a face lucrurile clare. Este vorba de uh, legătura dintre directiva liberei circulații și recunoașterea reciprocă a cuplurilor de același sex. Știți că directiva liberei circulații prevede dreptul de intrare și de reședință pentru cetățenii Uniunii Europene și membrii familiei lor, indiferent de recunoașterea sau nu a căsătoriilor sau parteneriatelor de același sex. Această recunoaștere este imaterială pentru obiectivele uh, directivei. Articolul 24 din directivă asigură că cuplurile de același sex care își exercită dreptul la liberă circulație să aibă aceleași drepturi în cadrul tratatului ca și cuplurile de același sex în statul membru gazdă. Simpla idee de uh, exercitare a liberei circulații nu implică că uh, cuplurile de același sex ar beneficia de mai multe drepturi în statul membru gazdă decât beneficiază în statul lor propriu. Iar uh, recunoașterea căsătoriilor nu intră în sfera de aplicare a directivei liberei circulații și pentru a fi aplicată corect statele membre trebuie să recunoască aceste prevederi. Trebuie doar să acorde intra, dreptul de intrare și dreptul de reședință cuplurilor respective și membrilor familiilor lor, inclusiv partenerilor sau soților sau soțiilor, indiferent de orientare sexuală. Acest lucru înseamnă că toate statele membre sunt obligate să acorde dreptul de reședință cetățenilor europeni, indiferent de orientarea lor sexuală. Însă statul membru gazdă nu are în niciun fel obligația de a recunoaște căsătoria în cadrul dreptului său național. Este o chestiune juridică. Când această ă, chestiune juridică nu este bine pusă în practică, ce facem? Am să vă dau un exemplu foarte concret. A fost un caz în care autoritățile poloneze au refuzat să emită certificate de stare civilă unor cetățeni care s-au căsătorit sau au încheiat un parteneriat ă, oficial în, cu o persoană de același sex într-un stat unde așa ceva este posibil. Uh, Comisia a intervenit pe lângă autorități pe baza faptului că această practică este incompatibilă cu respectarea vieții private și de familie. Iar autoritățile poloneze au informat că vor lua măsuri pentru a aboli această practică și anume de a întreba care este sexul viitorului soț sau partener. Deci, stimați deputați, v-am spus aceste lucruri ca să vă arăt ce spune legea și să vă explic cum putem noi să intervenim fără prea mult scandal în aplicarea legii într-un stat membru pentru ca acest stat membru să poată să schimbe o practică ce nu corespunde cu uh, legislația noastră europeană. Mulțumesc, doamnă comisar. Dau acum cuvântul domnului ministru, vă rog. Forman, ærede comisar. Mulțumesc. Dragi membri ai Parlamentului, dacă ar trebui să rezum această discuție, trebuie să constat că fie că este vorba de Parlament, de Comisie sau de Consiliu, suntem cu toții pe aceeași lungime de undă. Spunem cu toții că trebuie să combatem discriminarea și că trebuie să protejăm drepturile fundamentale. Așa cum am spus foarte clar în această dezbatere, Consiliul se află pe aceeași linie ca și Parlamentul European. Este clar că trebuie să protejăm principiul conform căreia niciun cetățean nu trebuie să fie supus discriminării în baza orientării sexuale. Acesta este un principiu fundamental. Trebuie de asemenea să subliniem că toate statele membre trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a permite tuturor cetățenilor Uniunii Europene să se bucure de aceste drepturi. În litera și în punerea în aplicare concretă a legii. Președinția daneză a Uniunii Europene va continua să lucreze la directiva antidiscriminare care va putea să își aducă o contribuție importantă în interzicerea discriminării și în afara locului de muncă. Am notat, uh, am luat notă de lucrurile exprimate aici și asta pe bună dreptate și vă promit să uh, prezint aceste opinii în fața Consiliului. În același timp, vă asigur că președinția daneză se va preocupa de protecția drepturilor fundamentale până în ultimul minut al mandatului său și sigur și după aceea în calitate de unul dintre cele 27 de state membre. Fie că suntem membri ai Parlamentului, ai Comisiei sau ai Consiliului, oricare ne-ar fi credința religioasă, oricare ne-ar fi originea sau de orice sex am fi, avem cu toții o misiune comună, să ne asigurăm că homofobia care face parte din, păcat, din păcate din istoria noastră nu va mai putea niciodată să facă parte și din viitorul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule ministru. Avem cinci propuneri de rezoluție. Dezbaterea se încheie aici, iar votul va avea loc joi. Trecem acum la punctul